de la 9 la 14.30 și după care de la 15 până la 23. Ordinea a fost uh, publicată pe website-ul Parlamentului European. Ședința se suspendă. Bună seara!